Bine ați venit. Vom uh, începe acum reuniunea noastră. Avem o delegație a agricultorilor uh, din Austria, cărora le urăm bun venit aici. Vă mulțumesc pentru prezență. Fără îndoială că știți că la jumătatea lui iulie vom merge în vizită în Austria și vă vom întâlni chiar în patria dumneavoastră. Acum, punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, ordinea de zi se consideră adoptată. Este disponibilă interpretare în toate limbile noastre de lucru. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din data de 23-24 ianuarie. Dacă nu aveți observații până la sfârșitul reuniunii, procesele verbale se vor considera adoptate. Punctul 3. Comunicări ale președintelui. Dragi colegi, după cum știți, 2012 este anul când uh, politica agricolă comună împlinește 50 de ani. Pentru a marca această aniversare, doresc să vă invit pe toți să participați la o recepție aici, la Parlamentul European, în data de 19 martie la 19.30. Împreună cu președinția daneză, i-am invitat și pe ministrii, de, pe ministrii agriculturii din toate statele membre și sunt convins că uh, vom avea ocazia să uh, discutăm neoficial cu foarte multe persoane interesante despre, despre reforma PAC. Deci vă rog să treceți în agenda data de 19 martie la 19.30 aici în Parlament. Vom sărbători 50 de ani de PAC în prezența Consiliului. Bun, dacă sunteți de acord, haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Aveți cu toții cartelele de vot, sper. pentru că știți că trebuie să votăm cu privire la asigurarea noastră de viață capitalul nostru natural, o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020. Vasilica Viorica Dăncilă este raportor pentru aviz pentru acest raport al Comisiei ENVI privind strategia UE în domeniul biodiversității până în 2020. 59 de amendamente au fost depuse și acest aviz va fi inclus în raportul Comisiei Envi competentă pe fond. Votul în Comisia Envi va avea loc în 28 februarie. Aveți uh, lista de vot și deci vom începe. Dacă sunteți gata, haideți să începem. Toată lumea e gata? Vot electronic, amendamentul 2.1. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? Nu funcționează? Ok. Teniamo aperta la votazione. S-a deschis votul, bun, a votat toată lumea. S-a închis votul. Avem un vot uh, în plus la PP, o persoană în plus la PP a votat. S-a închis votul și se respinge. Trecem acum la punctul 2.2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1, Paulson, Lyon, s-a deschis votul. S-a, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul la amendamentul 3. S-a deschis votul la 3. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4, Paxas. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5, Silvestris. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, cred. Da, se adoptă. S-a deschis votul la amendamentul 6. Bove și alții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. La alineatul 2 deschidem votul la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8, Kalinowski. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 13, iar și alții, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. La PPE o persoană este în plus la vot. S-a deschis votul la 14. S-a deschis votul la 14. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 16, Paulson. Banul 15. E drept că 14 a fost respins, deci 15 se votează. Danton, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16. S-a deschis votul la 16, Paulson. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Marc, vrei să spui ceva? excusez mă monsieur le président. Mă scuzați, domnule președinte, mi se pare întotdeauna interesant atunci când uh, are loc un vot electronic să vedem rezultatul, ca să vedem care e raportul de forțe. Rezultatul nu apare, deci ar putea tehnicienii să facă în așa fel încât să se vadă rezultatul. Am, aș vrea doar să văd care e raportul de forțe, pentru că uneori se adoptă la limită și alteori diferența e mare. E foarte interesant și instructiv. Bine, Mac. vom uh, arăta rezultatele pe ecran. Rog secretariatul să transmită aceste instrucțiuni. Votăm mai departe. Am votat 16, acum votăm 17, Sikierski. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sikierski își zice că se adoptă. 22 de voturi pentru, 15 împotrivă, se adoptă, nu sunt abțineri. Amendamentul 18. S-a deschis votul la 18. Toată lumea a votat. În acest caz, S-a închis votul și 18 se adoptă. 35 pentru, 2 voturi împotrivă. 19. S-a deschis votul la 19. S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru 10 voturi împotrivă. Amendamentul 20. Sârbu, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu o majoritate foarte largă. 31 de voturi pentru 6 împotrivă. Amendamentul 21, Nedelceva. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 24 pentru 13 împotrivă. 22. S-a deschis votul la 22. S-a închis votul. Se respinge. 32 de voturi pentru, 3 pentru, se respinge. 3 împotrivă, mă scuzați. S-a deschis votul la 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 10 împotrivă. Douăzeci și patru este retras. Douăzeci cinci. Să deschizi votul la douăzeci cinci. Kösinger. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 10 împotrivă. Îmi pare rău, Max, sistemul nu funcționează bine, de aceea îți voi prezenta eu cifrele pe măsură ce le avem. 26. S-a deschis votul la 26. S-a închis votul. Se adoptă 32 de voturi pentru, 4 împotrivă. Iată că acum funcționează. Deschid votul la 27. 27, deci. S-a închis votul. Vedeți, rezultatele se adoptă. 28. S-a deschis votul la 28. S-a închis votul. Se respinge. Douăzeci S-a deschis votul la 29. S-a închis votul. 29 se respinge. 36 pentru, 2, 36 împotrivă, mă scuzați, 2 pentru. 30 la via. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Votăm acum 32. 32. S-a deschis votul la 32. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru și 18 împotrivă. La 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm 36. Tarabela. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate foarte largă. 37. Deschid votul la 37. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. S-a deschis votul la 38. S-a deschis votul, s-a închis votul. 38 se adoptă. 25 pentru 11 împotrivă. Treizeci și nouă S-a deschis votul. S-a închis votul la 39. Se adoptă. Amendamentul 40, tot Tarabela. S-a deschis votul la 40. S-a închis acum. Se adoptă cu o majoritate zdrobitoare. 41, tot Tarabela. S-a deschis votul la 41. S-a închis votul. Se respinge. 42, Dorfman. S-a deschis votul la 42. S-a închis votul. Și se adoptă. 49, Tarabella. 49, s-a deschis votul. 49. O majoritate foarte largă se adoptă 49. Amendamentul 50. S-a deschis votul la 50. S-a închis votul și se respinge. 52, Tarabella. S-a deschis votul. S-a închis votul la 52, se adoptă. 53 S-a deschis votul și se adoptă. 54. Polson și alții s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu o majoritate foarte mare. 55. Alinatul 6. Sârbu. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 56. Dăncilă. S-a deschis votul la 56, s-a închis votul și se adoptă. 57. S-a deschis votul la 57. S-a închis votul. Se respinge. 58, Dantin. S-a deschis votul la 58. S-a închis votul și se adoptă. Și ultimul amendament, 59, Tarabella. S-a deschis votul la 59. S-a închis votul. Se respinge. Votul final acum, privind proiectul de aviz astfel modificat, s-a deschis votul. Votazione finale, così come emendata, ed è approvata. Complimenti. Și se adoptă felicitări raportoarei, care cred că a plecat deja, spune președintele. Possiamo passare al nostro putem trece mai departe la atelierul nostru. Cari colleghi, abbiamo adesso apriamo lo workshop sullo sviluppo Dragi colegi, vom deschide acum uh, atelierul privind dezvoltarea rurală și coeziunea teritorială în cadrul noii PAC. Este unul din cele cinci ateliere pe care le-am planificat și le-am organizat împreună cu departamentul uh, tematic pentru a ne ocupa de subiecte specifice în cadrul viitoarei PAC. Aici vom putea discuta modificarea uh, propunerii uh, legislative a Comisiei cu privire la PAC și mai întâi doresc să-i urez bun venit profesorului Jan Doe van der Plurk de la Universitatea Wageningen, care ne va prezenta studiul său și apoi ne va sta la dispoziție ca să ne răspundă la întrebări și să răspundă la comentarii. Îi mulțumesc domnului Van der Plăr pentru că este prezent alături de noi și îi dăm cuvântul imediat. Nu înainte de a mulțumi și reprezentanților comisiei. Aveți cuvântul. Le parola... Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să fiu astăzi alături dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur că pot să iau parte la acest atelier de lucru mi-am uh, organizat comentariile în trei categorii. În primul rând, care sunt punctele forte ale noi propuneri pentru dezvoltare rurală, în al doilea rând, care sunt aspectele problematice unde persistă pericolul ca lucrurile să meargă prost și, în al treilea rând, voi indica câteva aspecte care sunt bune, dar unde există loc de îmbunătățire vreau să discut cu dumneavoastră aceste subiecte, nu uh, nelimitându-mă la acest uh, text, pentru că voi face constant referiri la situația uh, din zona rurală, situația agrară din zonele rurale. Dezvoltarea rurală nu e doar o politică, este și o practică în sine. Cuprinde practicile, acțiunile multor fermieri din Europa care schimbă agricultura, care se adaptează la noile situații și care, iată, se înscriu într-un proces important de tranziție agrară în zona rurală. De fapt, dezvoltarea rurală și politica aferentă acesteia poate să aibă succes doar dacă interacționează pozitiv cu această mișcare care există la bază la baza mediului rural. Și tocmai de aceea fac trimitere la ceea ce se întâmplă în realitate, în viața de zi cu zi în Europa. Primul aspect important se referă la faptul că discutăm despre continuarea politicii de dezvoltare rurală, mai ales în circumstanțele actuale, e, acesta e un prim punct pozitiv. Practic, avem o politică de dezvoltare rurală care dorește să consolideze economiile rurale și care aduce o plus valoare agriculturii, uh, garantând securitatea alimentară, menținând și îmbunătățind calitatea vieții în zonele rurale. Știm cu toții că aceste aspecte, deci economiile rurale și consolidarea acestora, ar putea să fie la ora actuală serios amenințate, fiindcă există riscul eșecului de piață. Există, spre exemplu, câteva domenii unde uh, toate activitățile se, con- se concentrează pe uh, agricultură și restul activităților rurale sunt marginalizate și unde apar asemenea dezechilibre, unde apar uh, dezechilibre între ecologie, societate și piață, atunci trebuie să intervină politicul astfel încât să restabilească echilibrul necesar. Vreau să vă spun că uh, Toată chestiunea dezvoltării rurale este un exemplu bun de asumarea răspunderii politice. În al doilea rând, vreau să spun că rigiditatea celor patru axe va dispărea odată cu această propunere. Există câteva pericole care apar odată cu această acțiune, însă se spune că nivelul măsurilor agroambientale trebuie să fie continuat, iar uh, uh proiectul lider trebuie să fie și el continuat. Și mie mi se pare o abordare echilibrată și de bun simț. Foștile, fostele generații uh, au fost abordate într-o manieră individuală, iar fermierii erau beneficiarii pasivi ai uh, politicii de dezvoltare rurală. Ei bine, de data aceasta se schimbă major lucrurile. Se înființează parteneriate, rețele, co uh, uh, cooperative, mă scuzați. Uh, fermierii se regrupează ca grupe de producători uh, ceea ce este foarte bine. Eu cred că acest element poate fi Uh, pozitiv în uh, următoarea perioadă de planificare pe șapte ani. Și acum să menționăm și aspectul greening-ului, ecologizării din pilonul 1 și 2. Nu e nicio problemă că apare acolo ecologizare. Eu cred că la pilonul 1 am putea să avem o combinație inedită, pentru că acolo ecologizarea înseamnă că toată lumea trebuie să participe cu pași mărunți, iar în uh, pilonul 2 fermierii sunt direct vizați și aceștia ar putea să facă câțiva pași în plus. Deci este o combinație foarte bună a două mecanisme care ar putea funcționa la unison foarte bine. Um, și apoi trebuie să notăm ce e îngrijorător în propunerea pentru dezvoltarea rurală. Ei bine, de-a lungul generațiilor uh, de, am văzut că pe parcursul perioadei de planificare de șapte ani au existat mereu o serie de obiective direct, diferite. Uh, în Franța era durabilitatea, schimbarea climatică uh, și coziunea teritorială. Ei bine, uh, între primul proiect de propunere și cel de-al doilea proiect de propunere, vedem că s-au uh, notat modificări la nivelul propunerilor. În uh, noua propunere sunt mai mult cu șase priorități și mie mi se pare că aceste priorități sunt uh, oarecum ciudate, fiindcă mereu comportă cu sine pericolul de a reorienta politica către lucruri care de fapt nu țin de dezvoltarea rurală ar putea să fie un fel de cal troian al politicii dezvoltării rurale, dacă vreți. Un alt element periculos este cel al gestionării riscului. Se discută foarte mult despre prezentarea unui uh, instrumentar pentru gestionarea riscului. La ora actuală, în agricultura europeană, unii agricultori preferă niște strategii riscante și profită de anumite instrumente de piață care astăzi par să fie benefice, dar pe termen lung uh, comportă riscuri și costuri crescute. Ce ar presupune o gestionare a riscului în acest caz? Ar fi un fel de asigurare că beneficiarii sunt acoperiți în momentul în care antreprenorii din domeniul agriculturii întreprind acțiuni riscante. Deci, până la urmă, contribuabilii sunt cei care compensează indirect aceste acțiuni prin pilonul 2, prin gestionarea riscului. E oarecum ciudat că se întâmplă asta. Ar fi ca și cum am introduce noțiunea hazardului moral, care a fost o noțiune foarte periculoasă în sectorul bancar. Și ar fi ca și cum am luat din sectorul bancar și am transferat-o agriculturii. Și nu numai asta este problema, mai sunt și alte argumente împotriva acestei practici. Din punct de vedere istoric, în pilonul 1, Uh, s-au luat măsuri pentru a proteja fermierii în fața volatilității prețurilor de pe piața globală. Și iată că acum avem în continuare pilonul 1 și plățile din pilonul 1, dar apar, apar aceleași idei și în pilonul 2. Deci e ciudat oarecum cum se trece de la stânga la dreapta și cred că ar trebui să se controleze puțin lucrurile. Există și alte priorități acum se acordă atenție transferului de cunoștințe. S-ar putea spune că transferul de cunoaștere nu funcționează foarte bine acum, dar schemele de reglementare sunt cele care blochează inovarea și transferul de cunoaștere. Deci ar trebui să ne axăm pe această problemă e rigiditate la nivelul schemelor de reglementare naționale și există un blocaj în calea transferului de cunoaștere și de inovare. Și în al treilea rând, în această propunere apare și o prioritate de a îmbunătăți competitivitatea în toate sectoarele agriculturii. Iarăși un cal troian, fiindcă putea spune că competitivitatea e consolidată pentru acei fermieri care au activități de securizare a lanțului alimentar și care vizează durabilitatea și efectele uh, pozitive asupra coeziunii teritoriale. Dar există atâtea alte tipuri de practici agricole care nu fac obiectul acestui uh, cel. Deci, trebuie să înțelegem de ce pilonul 2 uh, trebuie să îmbunătățească competitivitatea tuturor activităților. Am și câteva date care ilustrează situația. Există expertiză tehnică în uh, Olanda care a fost făcută în acest domeniu și am făcut comparații pe termen lung uh, între uh, agricultura low cost și agricultura high-tech în domeniul laptelui. Iată că Principiile de design au fost foarte simple. Deci, avem o singură persoană care întreprinde toată activitatea în ambele tipuri de agricultură și ambele tipuri de agricultură trebuie să genereze același tip de venit. Cel puțin veniturile să fie comparabile. În domeniul high-tech, cu lăptăriile automatizate, era nevoie de 800 de mii de kilograme de lapte pe an pentru a um, genera un anumit venit. Iar în sectorul low cost, uh, au fost necesare doar 400.000 de de litri de lapte, au fost necesar 400.000 de litri de lapte pentru același venit. Uh, costurile au fost reduse și randamentul a fost mai mare. Dar, de vreme ce agricultura high-tech este de două ori mai mare decât cea low cost, până la urmă veniturile s-au echilibrat și au fost similare, comparabile. Asta s-a întâmplat în timpul uh, regimului de preț din trecut. Prețurile erau protejate, 36 de euro pe 100 de kilograme de lapte. Dar acum situația s-a schimbat dramatic. Regimul prețurilor este unul uh, uh, descendent și volatilitatea este enormă. Ce urmă, urmări are volatilitatea? Prețul este acum 24 de euro pe 100 de kilograme și vedem că agricultura high-tech Uh, intră automat într-o situație de criză și într-un flux monetar negativ, în timp ce activitatea low cost poate să continue să um, genereze rezultate. Aceste lucruri s-au întâmplat nu doar uh, în uh, acest domeniu care a fost analizat, ci și în alte sectoare. Nu are sens să intrăm acum în detalii. Ideea este că avem date empirice și acestea arată că în anii trecuți, înainte de această criză, micile ferme câștigau mai mult pe suta de kilograme de lapte și, la final, economiile erau mult mai mari decât uh, uh, cele făcute de marile ferme, aproape industriale. Iată așadar că vedem care este efectul acum, ce s-a întâmplat după intervenția uh, de a proteja piețele. Uh, ce era puternic în trecut, acum este foarte vulnerabil în noul sistem. Mai ales uh, în activitățile agrare pe scala, la scară largă, vedem că a existat o prioritizare nediferențiată și mereu s-a pariat pe calul greșit. Și asta a fost, acesta a fost un risc foarte mare s-a găsit și un răspuns la nivel comunitar. Știm foarte bine că s-a creat noțiunea de agricultură multifuncțională. Astăzi se, produc, se obțin produse cu o valoare adăugată mai mare, um, activității fermiere sunt adăugate noi sectoare, sectorul energetic, sectorul de uh, economisire a apei, deci agricultura e îmbinată astăzi și cu alte uh, sfere de activitate ne axăm și pe un nou set de resurse și vedem că sectorul multifuncțional uh, agricol e diseminat în întreaga Europa, e recunoscut și de Parlamentul European în rezoluția sa din 2010. Ce elemente sunt importante aici? Unii au crezut la început că uh, agricultura multifuncțională va veni în detrimentul producției alimentare. Însă am făcut câteva cercetări foarte bune în Irlanda și acestea au arătat că fermierii multifuncționali investeau mult mai mult decât uh, cei care erau implicați în uh, activități simple, non, nemultifuncționale. Deci nu există niciun fel de relație negativă aici, ci mai degrabă una pozitivă. Analiza a fost făcută în ultimii 5 ani și se fac previziuni pentru următorii 5 ani, iar în Olanda situația este similară. Deci, agricultura multifuncțională sprijină producția alimentară în loc să o pericliteze. Acest lucru presupune că uh, e nevoie ca în continuare să sprijinim acest tip de agricultură multifuncțională în Europa, prin politicile noastre de dezvoltare rurală. Mai mult decât atât, uh, e important să se întâmple asta nu fiindcă e benefic doar pentru agricultură, ci pentru că efectul este interesant la nivelul dezvoltării zonelor rurale, fiindcă calitatea vieții depinde foarte mult de capitalul social investit în aceste zone, iar capitalul social, la rândul său, după cum arată cercetările, depinde într-o mare măsură de disponibilitatea sau nu a agriculturii multifuncționale. Ce înțelegem de fapt din asta? Agricultura multifuncțională oferă servicii, oferă interfețe și creează o nouă piață care este un punct de legătură între localnicii de, din uh, mediul rural și fermierii locali. La nivelul zonelor rurale, acest tip de uh, practici multifuncționale e foarte important și trebuie consolidat pe mai departe ce putem face pentru a consolida acest, această activitate. În articolul 29 din propunere se menționează niște lucruri extrem de importante. Iată, în imagine aveți trei tineri fermieri din nordul Olandei care fac parte uh, dintr-o cooperativă teritorială. Deci e nevoie de cooperative. Această cooperativă are o activitate de 20 de ani deja și e vorba de o cooperativă cu activități în uh, stimularea și prezervarea biodiversității. În uh, Germania există acele asociații de uh, protejarea peisajului. În Italia există niște asociații similare care încearcă să protejeze mediul înconjurător. În Portugalia de asemenea, avem așadar organizații locale care activează uh, în teritoriu. E vorba de niște grupuri de producători extrem de active și prezente în plan comunitar. Și cred că activitatea acestor oameni a făcut ca durabilitatea să fie ceva palpabil. Uh, în uh, numai câțiva ani, iată, au reușit să reducă dramatic numărul emisiilor nocive și iată că au uh, influențat și procesul producției agricole, fiindcă agricultura a devenit mai puțin uh, dependentă de uh, sursele externe și vedem că agricultura low cost a căpătat o nouă imagine care se aliniază foarte mult nevoilor locale ale populației. Deci, aceste uh, asociații de producători sunt foarte importante și menționez că din punct de vedere administrativ, aceste asociații nu vin uh, să creeze o nouă schemă de reglementare, ci încearcă să se lege de schema de reglementare deja existentă și funcțională a cooperativelor. Câteva observații de final. Ce putem să îmbunătățim în continuare? Povara administrativă e percepută la nivelul întregii Europe ca fiind mult prea mare ar trebui să existe debirocratizare. De exemplu, în pilonul 1, cei care primesc mai puțin de 5.000 de euro ar trebui să uh, fie scutiți de birocrație. La fel ar trebui să se întâmple și în pilonul 2 la sume, pentru sumele mai mici de 15.000 de euro. Ar trebui ca oamenilor să le fie mai ușor să acceseze uh, politica de dezvoltare rurală. Un alt aspect se referă la evaluare. Evaluarea e, se axează pe rezultate, dar ar trebui, cred eu, să se axeze și pe proces în sine și să vizeze o bună funcționare a implementării politicii de dezvoltare rurală. Cea mai importantă recomandare pe care pot să o emit aici uh, e următoarea ar trebui să interconectăm măsurile de a investi la locul faptei, la fermă și uh, în, de a investi în general în activități colective. Avem în acest sens articolul 18, articolul 20 și avem și acțiuni separate uh, pentru uh, grupuri, uh, pentru, colectiv, pentru cooperative, articolul 17, articolul 21, 28. Toate aceste măsuri ar trebui să fie combinate într-o manieră inteligentă. O să vă explic și de ce. În Europa se întâmplă următorul lucru. Fermierii care Uh, își combină activitatea agrară cu cea de punerea produselor pe piață în mod direct, încep să își vândă produsele unii celorlalți. Și există două beneficii. E mult mai atrăgătoare această activitate pentru consumatori, fiindcă uh, se e lărgită gama de produse de, uh, într-o anumită fermă, iar pentru producători e foarte interesant, fiindcă aceștia pot să-și extindă activitățile și apelează și la uh, instrumente de plasare a produselor pe internet și așa mai departe, astfel încât să depășească distanțele mai mari care sunt în mod normal un obstacol. Deci avem o structură care poate fi regăsită în mai multe locuri din Europa, care ia amploare foarte repede și care vine în contrast față de uh, structurile lan- de lanțuri alimentare din supermarket supermarketuri. Vedem că structura este una radială. Vedem cum produsele merg mai degrabă în cerc și uh, pierderile sunt mult mai mici costurile sunt reduse, e o structură care ia amploare în Europa, care prezintă avantaje și dezavantaje aproape deloc. Dar pentru a realiza această structură e nevoie să se acționeze simultan. Trebuie să investim în uh, micile alimentare, uh, trebuie să investim uh, și la comun pentru a asigura o calitate optimă a produselor, pentru a avea activități de marketing la comun pentru a îmbunătăți accesul la aceste produse, pentru a îmbunătăți structurile de piață. Deci, trebuie să combinăm investițiile uh, în piața uh, agrară unică uh, cu uh, investițiile colective. Există mai multe prevederi care fac ca în momentul în care apar aceste combinații, să existe un sprijin mai mare pentru acestea și să fie favorizată crearea unor uh, grupuri puternice și puternic interconectate în beneficiul consumatorilor și producătorilor. Vreau să spun că e și mai important să se întâmple asta, mai ales prin prisma rezoluției, mă scuzați, din 2011, din 8 iulie a Parlamentului European, în care se referă Parlamentul European se referă explicit la importanța piețelor locale, la importanța procesării pe plan local și la importanța implicării tuturor celor care uh, își uh, derulează activitatea în plan local, acasă. Și iată că acum avem o formulă care ne permite să transpunem totul în practică. Vă mulțumesc pentru atenție și mă opresc aici. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc, Ian. E foarte interesant ce am auzit acum, mai ales în ceea ce privește gestionarea riscului în pilonul 2. Au existat într-adevăr foarte multe lucruri care au fost apărut în prezentarea ta și care sunt foarte interesante pentru noi. Acestea fiind spuse, începem uh, intervențiile Elizabeth Köstinger și Herbert Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc vorbitorului nostru pentru prezentarea extrem de interesantă. Eu cred că cel puțin două provocări rezultă uh, din acest, ar trebui să rezulte din acest demers și care, din păcate, nu apar acum în uh, propunere, și anume, prețul uh, produselor agricole crește din cauza că crește prețul resurselor, crește prețul țițeiului, crește volatilitatea prețurilor și din cauza speculei de pe piețele agrare vedem că avem mari probleme acum. În propunerea actuală nu apare nici uh, un răspuns la toate aceste provocări. Și în al doilea rând, un alt sector care e, suficient, care e insuficient menționat aici se referă la dependența enormă față de combustibilii fosili în Uniunea Europeană. Uh, trebuie să utilizăm mult mai mult uh, energiile regenerabile, energia eoliană, uh, biomasa, uh, hidroenergia în domeniul agricol. Pentru că beneficiile ar fi într-adevăr enorme. Eu cred că mai sunt în continuare câteva sectoare care ar trebui să fie bine definite, să vedem exact ce trebuie să facem. S-a menționat în pilonul 1 și 2 ecologizarea, greening-ul. Uh, greening-ul ar putea să fie extrem de avantajos. În cadrul acestei comisii, noi am tratat acest subiect în cel mai mic detaliu. Noi considerăm că greening-ul, ecologizarea, ar putea fi un subiect extrem de problematic prin prisma controlelor ce trebuie efectuate. Cum percepeți dumneavoastră situația? În multe țări europene s-au făcut foarte multe în plan agricol pentru ecologizare, lucrurile se văd deja cu ochiul liber și iată că nu ar trebui ca um, um, aceste activități să fie acum frânate din cauza obiectivelor mai mici stipulate de, producere, de, de uh, propunerea comisiei. Ce părere aveți și despre modul în care sunt tratate îngrășămintele în această propunere și aportul îngrășămintelor la producția agricolă. Ce părere aveți? Care vor fi urmările pentru producția agricolă uh, în plan european? Se va înrăutăți situația? Mă refer scurt, pe scurt și la cele șase priorități pe care dumneavoastră le-ați descris foarte în detaliu. În primul rând, transferul de cunoaștere și inovare în uh, sectorul agricol și al dezvoltării rurale. E vorba, în primul rând, de distribuirea mijloacelor financiare. Deci, um, industria alimentară e aici prima vizată. Și spectrul celor care beneficiază de aceste mijloace este foarte larg, de la cei care au producția low cost până la cei care au o producție high-tech. Cine definește până la urmă ce se întâmplă? Uh, Comisia, statele membre, pentru că e foarte important. De asemenea, competitivitatea activităților agrare e și ea un subiect extrem de delicat. Ar fi important să spunem că trebuie să acoperim toate domeniile. Deci fie facem asta, fie ne concentrăm strict pe acele domenii care necesită o intervenție de urgență. Dumneavoastră ați menționat și importanța cooperativelor. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Trebuie să asigurăm o cooperare între producători și, în opinia mea, ar fi fost mult mai bine să abordăm acest subiect mult mai din timp. Iar uh, fluctuațiile de preț sunt și ele foarte problematice, pentru că asigurarea în fața riscului este foarte mică și nu, pre, nu reprezintă instrumentul uh, cel mai bun pentru toate statele membre. Uh, Mi se pare în continuare că există lacune în uh, textul Comisiei, pentru că, din perspectivă economică, vedem că există un potențial foarte mare în domeniul PAC mai ales în ceea ce privește utilizarea propice a energiilor regenerabile. M-ar interesa și situația tinerilor fermieri, pentru că aceștia ocupă un loc aparte în această propunere. Se propun măsuri în primul pilon care să favorizeze tinerii fermieri. Deocamdată doar 6% din agricultorii europeni sunt uh, cu o vârstă mai mică de 35 de ani. Credeți că aceste măsuri sunt suficiente pentru a-i stimula pe tineri să rămână în acest sector și dacă nu, ce alte măsuri ar trebui să întreprindem astfel încât să întinerim agricultura pentru uh, tinerele generații. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie Elisabeth. Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Are cuvântul Herbert Dorfman, după care vicepreședinta Paulson. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să mă concentrez asupra două subiecte. Domnule profesor, dumneavoastră, pe bună dreptate, ați menționat problematica gestionării uh, riscului și cât de importantă este aceasta. Nu credeți oare că acest instrument a ajuns cumva în pilonul greșit? fiindcă gestionarea riscului are de-a face cu situația prețurilor și cu situația veniturilor fermierilor. Și eu cred că e un element clasic de stabilitate care trebuie încadrat în uh, uh, pilonul 1, așa cum se stipulează și în articolul 68 din Organizația Comună a Pieței. Deci, ce părere aveți dumneavoastră? Nu ar trebui să avem gestionarea riscului uh, acolo unde trebuie? Pentru că mi se pare că acum nu e unde trebuie. În ceea ce privește ecologizarea, greening-ul, nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Uh, doamna Köstinger spunea că e bine să avem greening în ambele la mm, ambele categorii, în ambii piloni, dar eu nu știu dacă e de bun simț să fie asta. Dacă ar fi să uh, fie privit acest lucru ca fiind de bun simț, atunci ar trebui să existe acest greening în ambii piloni, uh, nu neapărat într-o independență completă. Ar trebui ca activitățile din pilonul 2 să fie întreprinse prin programele de mediu agricole și ca greeningul din uh, pilonul 2 să fie o precondiție pentru greeningul din pilonul 1. Altminteri, riscăm să avem uh, eforturi dublate cu uh, controle duble, care la final vor fi uh, extrem de anevoioase și cu o plus valoare minimă. Nu credeți așadar că ar fi mai bine să existe o legătură vizibilă între ceea ce se întâmplă la ecologizare în pilonul 1 și pilonul 2? Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert! Acum are cuvântul doamna vicepreședinte Paulsen și Martin Heuschling. Tack! Och det första jag skulle säga är... Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vorbesc despre programul LIDER. Este vorba despre posibilitatea de a obține avantaje de pe urma tuturor uh, întregului potențial al zonei, zonei agricole. E nevoie în egală măsură de o cooperare între uh, diverse tipuri de state membre, între diverse regiuni ale Europei. Iată un detaliu important după mine. După, în, după această discuție vom vorbi despre bunăstarea animalelor. Și cred că la începutul acestei discuții ar trebui să vorbim, în primul rând, despre provocări. Provocările care se confruntă fermierii, agricultorii. Agricultorii trebuie să producă alimente. Și trebuie să ținem cont de bunăstarea animalelor. Trebuie să ținem cont uh, de situația climatică s-ar putea ca agricultorii să fie capabili să-și uh, producă propria energie. Iată foarte multe amănunte de care am putea discuta. Există foarte multe aspecte de care trebuie să ținem cont pentru ca agricultura să fie rentabilă pe plan economic și social. Eu, una, sunt de părere că înființarea unor rețele de distribuție prin aducerea la oaltă a agricultorilor în cooperative sau mă rog, nu contează cum numim aceste organizații, fiindcă uh, eu vin dintr-o țară unde foarte mulți întreprinzători agricoli reușesc uh, să se descurce, care produc brânză, iată, fac agroturism, dar în același timp se ocupă și de distribuția produselor brânzeturilor, de vânzarea lor și nu, nu au timp suficient pentru toate acestea. Iată, deci e nevoie de structuri în acest sens. Revin aici la oile noastre, despre care voi mai vorbi, e vorba de posibilitățile de finanțare despre noile idei din uh, regiunile rurale. Fiindcă, da, într-adevăr, ne confruntăm cu această criză financiară care ne afectează pe toți. Există această criză bancară care amenință dezvoltarea rurală, fiindcă, iată, acum e din ce în ce mai greu să obții un credit. Avem nevoie de capitaluri de risc care să ne permită, într-o oarecare măsură, să stabilizăm posibilitățile de finanțare în, de finanțare în zona rurală. Mulțumesc, domnul Martin Oschlinger. Câteva observații scurte, domnule președinte. Sunt mai mult sau mai puțin de acord uh, cu pledoaria dumneavoastră pentru agricultura multifuncțională. Ați încercat să explicați foarte clar că o agricultură bazată pe mai mulți piloni este una mai sigură în fața crizei, față de o agricultură high-tech care depinde întru totul de tehnologie. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci nu e vorba doar despre Uh, investirea banilor din pilonul 2 într-un mod modern care să permită tehnologizarea și intensificarea agriculturii, ci până la urmă e vorba de diversificarea agriculturii prin activități multifuncționale. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și când spuneți că uh, asigurarea în fața riscului la pilonul 2 nu este un instrument uh, către care să tindem cu adevărat. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și o să spun și de ce. Uh, pe bună dreptate ați spus că nu putem să privatizăm câștigul pentru că apoi să lăsăm riscul uh, pe umerii societății. Nu are cum să funcționeze o asemenea structură și de aceea sunt de acord cu dumneavoastră că o asemenea formă de asigurare în fața riscului în pilonul 2 nu este fezabilă, nu are ce căuta acolo. Dacă vrem să ne asigurăm în fața riscului, trebuie să găsim alte formule de calcul, pentru că la pilonul 2 nu se poate. Îmi lipsește ceva din prezentarea dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut să vă referiți mai mult la măsurile de protecție a mediului prin agricultură. Eu cred că ar trebui să dezvoltăm în continuare măsurile încadrate în pilonul 2 și să avem o atitudine critică față de ceea ce s-a întâmplat până acum, față de acțiuni întreprinse până acum, care nu au avut rezultatul scontat. Un raport al Curții de Conturi a spus pe bună dreptate că anumite măsuri nu au fost neapărat bune și că ar trebui să le regândim pentru că trebuie să uh, ecologizăm agricultura în loc să întreprindem acțiuni cu totul și cu totul nou, nediferențiate, uh, fără rezultate concrete. Deci trebuie să mizăm în continuare pe măsurile de mediu. În prima pagină a prezentării noastre a spus foarte clar că structura pe axe e bună. Nu știu unde e justificarea, cum se justifică asta, fiindcă eu cred că structura Mm, actuală pe axe, într-adevăr a dat uh, roade în anumite state și garantează faptul că banii um, se îndreaptă în mai multe direcții. Uh, deci, dacă am părăsi această structură, există câteva state membre care și-ar concentra măsurile pe doar anumite sectoare, pierzând, de exemplu, din vedere uh, măsurile pentru protecția mediului. Dumneavoastră spuneați că ar trebui să renunțăm la această structură, dacă bine am înțeles eu. Până la urmă, cele 25% nu sunt bătute în piatră, dar 25% pentru mediu reprezintă o condiție sine qua non, în opinia mea, dacă vrem, într-adevăr, să investim în acest sector. Pentru că competitivitatea agriculturii și promovarea acesteia înseamnă și ecologizarea. Agricultura ecologică este extrem de competitivă, este printre cele mai competitive în Europa și avem un sector de piață care trebuie deservit prin agricultura ecologică. Deci ar fi uh, necinstit dacă am uh, oprit finanțarea acestui sector. Un alt domeniu în care ar trebui să investim mai mult se referă uh, la programele LEADER. Mi se pare că programele LEADER sunt în continuare subestimate și aș aprecia foarte mult dacă acestea ar fi prioritizate și mai tare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Garcia, doamna Garcia Berez și apoi domnul Niculescu. Trebuie intentare ser breve. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu concisă și să nu repet cele spuse deja de colegi, aspecte cu care sunt întru totul de acord. Unul dintre principalele provocări ale reformei PAC o reprezintă durabilitatea zonelor rurale. Știm foarte bine care este situația cu care se confruntă aceste zone rurale, multe zone rurale și ar trebui ca prin această reformă să oferim instrumente care să permită îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zonele rurale. Avem aici uh, propunerile persoane care ne-a făcut prezentarea, competitiv, competitivitatea, modernizarea trebuie să fie elemente esențiale ale reformei. La primul pilon trebuie să se garanteze veniturile agricultorilor, dar dacă nu reușim să ne aplecăm asupra acestor uh, domenii, alte domenii, nu vom putea să facem față decât cu greu acestor provocări. Două aspecte mă îngrijorează în ceea ce privește propunerea făcută de către comisie se face referire la tineri. Din păcate, nu suntem în măsură să îi încurajăm pe tinerii agricultori și să îi sprijinim pe tinerii agricultori care doresc să pătrundă în acest uh, sector de activitate. Astfel, uh, problemele, astfel aspectele care se pun în uh, această propunere, cum ar fi uh, dispariția unor activități, ei bine, nu vom putea asigura o renoire a generației dacă nu luăm măsuri pentru a ajuta pe tinerii care doresc să, să activeze în domeniu, nu vom putea face față acestei provocări. Vorbim despre, în primul pilon despre sprijinul pentru uh, agricultorii tineri, avem nevoie de alte măsuri, nu este suficient. Apoi, în ceea ce privește competitivitatea, sunt de părere că trebuie să ținem cont de diversitatea europeană și de faptul că uh, unele ajutoare pentru investiții ar putea să dispară, cum ar fi cele care sunt uh, destinate sistemelor de irigații și care uh, sprijină activitatea agricolă și de creștere de animale în egală măsură. Este vorba de ajutoare care sunt indispensabile pentru desfășurarea acestor activități. Cred de altfel că trebuie menținute aceste instrumente, cum ar fi cele de asistență pentru sisteme de irigații sau investiții. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Niculescu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și expertului pentru prezentarea făcută. Uh, preocupările mele sunt grupate în jurul a trei idei și cred că cu toții putem fi de acord cu acestea. În primul rând, nu se poate face agricultură fără agricultori și depopularea mediului rural este o realitate. În al doilea rând, discutăm despre competitivitatea exploatațiilor agricole și despre o mai bună conectare la piață însă există exploatații care sunt izolate de piață nu din punct de vedere economic, ci chiar din punct de vedere fizic prin absența infrastructurilor de transport. În al treilea rând, în orice demers trebuie stabilită o ierarhie a priorităților. Din punctul meu de vedere, locul acordat investițiilor în infrastructură nu este suficient. Nu cred că ne vor folosi ferme moderne în zone lipsite de acces la infrastructura modernă, cum este cazul în multe din uh, noile state membre mai ales. În cealaltă importantă componentă a politicii agricole comune, în pilenul 1, rezervăm sau ne propunem să rezervăm 2% din fonduri pentru sprijinirea tinerilor fermieri, însă cu siguranță aceștia nu se vor instala la țară dacă nu vor avea acces la condiții moderne de viață. Acest concept al uh, agriculturii multifuncționale este foarte important, dar dezvoltarea rurală înseamnă și apă, canalizare, drumuri, care trebuie să-și găsească locul în uh, pilonul al doilea. Uh, inovarea, cercetarea, internetul de mare viteză, nu mă îndoiesc, sunt de foarte mare importanță, dar cred că, cel puțin în cazul unora din uh, statele membre, ne grăbim puțin, avem nevoie de lucruri mai elementare. Mulțumesc. Grazie, Niculescu. Vice... Mulțumesc, domnule Niculescu, domnul vicepreședinte Sikierski și apoi Jim Nicholson. Mówimy o rozwoju obszarów wiejskich. Mulțumesc foarte mult. Dezvolt dezvoltarea uh, rurală în... Aș dori să știu cum se definește dezvoltarea rurală. Este vorba despre dezvoltarea agriculturii, despre dezvoltarea zonei rurale, a satelor, este vorba despre competitivitate, inovare, este vorba despre mediul înconjurător, ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea rurală? După mine, dezvoltarea rurală înseamnă altceva. Înseamnă adaptare la anumite așteptări. Cred că asta încercăm să facem. Ce ar trebui să facem ar fi să răspundem așteptărilor uh, a 40% din populație. Înțeleg foarte bine că miniștrii încerc, încearcă să se folosească de pilonul 2 pentru investiții în vederea modernizării exploatațiilor agricole și înțeleg că e la modă această eco, ecologizare, acest greening și inovarea este pe buzele tuturor. Dar de ce să folosim pacul pentru a finanța protecția mediului. Acești bani sunt pentru agricultori. Ecologizarea slăbește competitivitatea agricultorilor, ceea ce înseamnă că agricultorii pierd până la urmă. Sursele de energie regenerabile, aceeași situație. E vorba de ceva total diferit și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mai apoi, Aș dori să vă întreb cât se cheltuiește pentru dezvoltare rurală în fiecare țară. Așa cred că am înțelege unele lucruri mai bine. Mai apoi, relația între politica de coeziune și pilonul 2. Dezvoltare rurală. Haideți să fim sinceri. Dezvoltarea rurală ceea ce ne dorim noi ca agricultori se regăsește în politica de coeziune. Politica de coeziune se concentrează la ora actuală pe crearea unei strategii pentru finanțarea zonelor urbane, cum rămâne cu finanțarea zonelor, zonelor rurale până la urmă politica de coeziune, dacă este vorba de coeziune teritorială, ar trebui, în termen de finanțare, să oglindească suprafața procentuală acoperită de, zone, de zonele rurale. Trebuie să înțelegem clar, să definim clar ce înseamnă agricultură, ce înseamnă dezvoltare rurală. Nu putem să le punem pe toate în același borcan și să spunem apoi, iată, fermierii uh, primesc uh, bani cu nemiluita și după aceea uh, își doresc și mai mult nu e de mirare faptul că agricultorii o duc atât de rău. Cum să câștigăm în acest joc al competitivității? Mulțumesc foarte mult, domnule Sirkevski, Domnul Jim Nicholson are cuvântul. Thank you very much, Chair. Uh, coming as I do from... Mulțumesc, domnule președinte. Știți că vin din Regatul Unit și acolo avem uh, cele mai puține instrumente disponibile pentru dezvoltarea rurală și pentru pilonul 2 și deci sunt destul de îngrijorate ce ne va rezerva viitorul. Nu știm uh, care vor fi banii și ce va fi disponibil, dar aș avea totuși câteva întrebări. Eu nu prea cred în ecologizarea în pilonul 1 Aș vrea să știu dacă s-a făcut vreo evaluare, dacă introducem ecologizarea în pilonul 1 și în pilonul 2, uh, vor fi efectele mai bune decât dacă o trecem doar în, în pilonul 2, unde cred eu că e locul ecologizării pe termen lung? Aș vrea să mai întreb dacă s-a făcut vreo cercetare în uh, ceea ce privește domeniul uh, simplificării birocratice această nouă propunere va duce la mai multă birocrație și la mai multe proceduri și uh, va provoca simplificări mai puține pe teren, acolo unde de fapt oamenii au nevoie de ele. Aveți idee uh, care ar fi costul administrativ? Ați făcut vreun studiu în acest sens? Și doresc să o susțin pe doamna Paulsen pentru că a spus un lucru foarte important. Eu știu că foarte mulți oameni din regiunea mea nu fac tot ce ar putea să facă pentru că nu reușesc să obțină credite, nici măcar credite mici de la băncile respective. Și până când nu rezolvăm această problemă și până când nu uh, ajungem într-o situație în care să se obțină finanțarea necesară pentru a face anumite proiecte, uh, Uh, nu știu dacă vom avea rezultate. Poate că în următorii 2-3 ani situația economică se va ameliora foarte mult în Uniunea Europeană. Sperăm cu toții să se întâmple așa, însă deocamdată și în viitorul previzibil, eu cred că acest lucru reprezintă o mare problemă, o mare dificultate în calea dezvoltării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Agnew! Thank you. I, I was very interested to see the... Mulțumesc. Mi s-a părut uh, foarte interesant să văd ce s-a întâmplat în legătură cu micile uh, ferme de lactate și cu fermele care se bazează pe o cantitate mică de iarbă pentru a hrăni multe vaci și așa numitele uh, ferme de beton unde se produce lapte. Ce s-a spus uh, foarte clar este că nu se pot transforma concentratele în lapte și să mai faci și profit. Deci suntem aici pe marginea prăpastiei, după părerea mea. Acești agricultori nu au altă soluție decât să uh, cultive iarbă, ceea ce va face să crească prețul la lapte. Asta este dinamica pe care o prevăd eu. În Marea Britanie noi ne intensificăm producția de lapte, dar nu așa. Noi uh, dezvoltăm noi rase de vaci, noi, ra, noi sortimente de porumb pentru nutreți, care uh, sunt mult mai hrănitoare. Și ținem uh, vacile înăuntru ca să nu intre în contact cu uh, bursucii, ceea ce uh, Uh, ne face să ne luptăm aici și cu lobby-ul pentru uh, drepturile animalelor și cu lobbyștii pentru, ecologi, pentru uh, care luptă pentru mediul uh, natural. Unii dintre aceștia vor să nu ținem vacile înăuntru, alții vor să le lăsăm afară și alții vor să protejeze bursucii. Singurul mod în care uh, poți să-ți intensifici profitul până la urmă este să importi uh, soia modificată genetic. Uh, sper că nu sunteți de acord cu așa ceva. Și uh, rămânând la același subiect, revin la transferul de inovație și de cunoștințe. Ce precedent reprezintă această tehnologie a organismelor modificate genetic? Pentru că s-ar oferi niște soluții aici s-ar fi putut oferi soluții, dar a fost lăsată subiectivitatea și emotivitatea să conducă, atitudine încurajată de instituțiile europene și asta în timp ce lumea întreagă se investește în aceste inovații spre uh, realizarea unui profit foarte mare. S-a ajuns chiar la uh, un, o fază de toleranță zero pentru importarea de uh, uh, soia modificată genetic și astfel se complică și mai mult situația. Pentru că în Canada se, va, uh, se vor cultiva în curând astfel de organisme modificate genetic, populația e foarte mulțumită și acest lucru va fi spre dauna Europei și mai ales a uh, Regatului Unit. Am fost la un institut de cercetare în domeniul agricol vineri și acolo se va cultiva, uh, se vor cultiva, se vor studia posibilitățile de a cultiva pășuni uh, modificate genetic. Și se, acolo se um, împrejmuiesc uh, o suprafață de 3-4 hectare cu garduri de 10 picioare ca să nu intre protestatarii. Deci nu se poate uh, să acționăm și așa și așa. Ori permitem agriculturii să intre în secolul 21, ori uh, stagnăm și ajungem să importăm alimente modificate genetic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru intervenția introductivă în cadrul acestui atelier. Am uh, câteva întrebări. Poate am înțeles eu greșit în ceea ce privește uh, diferența între agricultura high-tech și agricultura low-cost. Le-ați prezentat uh, prin comparație uh, și ați prezentat și avantajele low cost. Iată cu ce completări vin eu, pe lângă cele spuse de colegul Niculescu. Noi avem agricultură high-tech pentru că vrem să îi entuziasmăm pe tineri față de agricultură și față de agricultura nou tehnologizată, cea, până la urmă, cel mai uh, bun fermier low cost este cel care se aprovizionează singur și acționează individual. Însă, o persoană care e orientată prea mult către uh, independența sa, va ajunge să rămână singură. Am înțeles eu oare prost ceea ce ați spus dumneavoastră să ne prezentați uh, când ați spus care sunt diferențele între low cost și high tech? Uh, în al doilea rând, nu numai noi, cei de la Agri, ci și uh, noi, eurodeputații, avem uh, câteva dezbateri despre cum anume putem să încadrăm banii în uh, PAC. Pentru că acum se discută foarte mult despre Fondul Social European și alte asemenea fonduri. Și vrem să știm cum anume uh, reușim să finanțăm la final politica de dezvoltare rurală. Sunt mulți care spun că această politică de dezvoltare rurală nu ar trebui să țină neapărat de PAC, dar noi suntem cei care suntem de părere că din perspectiva politicii agricole comune ar trebui să avem și dezvoltarea rurală încadrată aici. Și, în al treilea rând, aici mă refer la spusele colegului Hausling, ce părere aveți dumneavoastră despre noua marjă de flexibilitate propusă în uh, acest uh, document, în regulament, pentru ca în sectorul rural Uh, să vizăm această structură pe axe. Pentru că această structură pe axe uneori e cam slăbuță și statele membre trebuie să decide singure cum să investească banii. Ce părere aveți despre această flexibilitate? Și, nu în ultimul rând, în opinia dumneavoastră, există oare o relație optimă între acțiunile din primul pilon și din al doilea pilon în ceea ce privește înarmarea financiară? Și dacă da, cum uh, arată această relație în opinia dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Acum urmează Albert Tess și apoi Michel Danta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș avea și eu câteva întrebări. Dumneavoastră ați spus că nu e nicio problemă dacă măsurile de ecologizare din primul pilon uh, sunt completate cu cele din al doilea pilon. Dar mai târziu ați venit și ați spus că nu ar trebui să birocratizăm aceste acțiuni, ci să le debirocratizăm. La comisie există câteva concluzii că propunerile comisiei duc nu la mai puțină birocrație, ci la o birocrație exacerbată și nu putem să acceptăm asta. Eu vin din Bavaria, unde foarte mulți fermieri au uh, reușit să financeze uh, ecologizarea prin uh, pilonul 2. De exemplu, în domeniul fructelor. Cum însă vom reuși să ducem mai departe aceste activități? Pentru că în uh, Bavaria se investește, să știți, mai mult decât e prevăzut acum la pilonul 2. Deci, până la urmă, dacă se vor respecta regulile din pilonul 2, fermierii, uh, producătorii din Bavaria vor fi dezavantajați, fiindcă nu vor mai putea să promoveze aceste acțiuni cum au făcut-o până acum. Eu cred că Uh, la pilonul 1 putem să avem uh, prevederi generale uh, valabile pentru întreaga Europa, dar la pilonul 2 ar trebui să avem niște măsuri doar specifice, doar cu un caracter limitat. Domnule profesor, ce părere aveți despre un alt subiect? Cum putem să demontăm diferențele din cadrul Uniunii Europene? Pentru că, iată, avem avem diferențe foarte mari la capitolul veniturilor înregistrate în agricultură și în, da, în, la pilonul 2. Da, Danemarca primește sub 40 de euro uh, în uh, pilonul 2. Deci nu poți cu această sumă să întreprinzi condiții de mediu. Slovenia are peste 250 de euro, tot la același pilon 2. Ce părere aveți uh, dumneavoastră despre asta? Nu ar fi oare mai bine să spunem oare că fiecare stat membru ar trebui să investească în, să, să utilizeze, mă scuzați, atât și atât în plan local din pilonul 2 pentru ecologizare, fiindcă în Finlanda, spre exemplu, ă, condițiile de ecologizare sunt total diferite față de cele din Bulgaria și apoi total diferite față de cele din Spania. Deci nu putem să impunem o intervenție standard aici și tocmai de aceea am avea șansa ca la pilonul 2 să stipulăm măsuri bine țintite care să poată fi implementate în domeniul ecologizării. Același lucru se aplică și investițiilor. În vechile state membre, precum Germania, unde deja s-a investit foarte mult, pe viitor nu vom avea nevoie de investiții atât de mari precum uh, în Polonia sau în noile state membre. Deci, din nou, răspunsuri diferențiate pentru probleme diferite, astfel încât să creăm o situație echilibrată în plan comunitar. M-ar interesa foarte mult opinia dumneavoastră cu privire la aceste aspecte. Noi, la ora actuală, avem bani Uh, pentru a investi în infrastructura de internet în domeniul rural. E foarte important pentru viitorul agriculturii și pentru viitorul fermierilor. Aceștia au și ei nevoie de o conexiune rapidă la internet. În Bavaria constatăm că în acele localități unde nu există internet în bandă largă, nu există IMM-uri care să își uh, fixeze sediul acolo, ci pleacă în altă parte. Deci trebuie să găsim uh, soluții și la această problemă. Tehnica uh, avansează, devine din ce în ce mai complexă, uh, nu suntem de cele mai multe ori pregătiți pentru aceasta și trebuie să promovăm uh, noile evoluții prin pilonul 2 și să le preluăm la bord pe măsură ce acestea apar. Așa că opinia mea este că la pilonul 2 ar trebui să stipulăm uh, anumite puncte care să nu vizeze neapărat gestionarea colectivă a riscului, fiindcă sunt de acord cu Martin Oeschling, nu am avea suficiente opțiuni de intervenție. Riscul, uh, gestionarea riscului, în opinia mea, are, și are locul doar la pilonul 1. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Albert, Michel Dantin, apoi uh, Crista Clas și răspunsul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori în primul rând să revin asupra observației făcute de colegul Sikierski, pentru că mi se pare că într-adevăr este aici o adevărată problemă politică. Politica regională trebuie să se îndrepte doar spre domeniul urban și trebuie oare să ne... Uh, noi, Comisia Agri, trebuie să ne asumăm uh, rolul de a oferi mediului rural uh, lucrurile de care are nevoie, nu trebuie să mai confundăm agricultura cu mediul rural, pentru că sunt medii rurale în care nu există agricultori și, uh, de asemenea, Viceversa, dacă mă uit la catalogul de măsuri propuse, mi se pare că astăzi încercăm să rezolvăm uh, quadratura cercului și va trebui să facem niște alegeri aici destul de drastice. Așadar, insist, ce uh, alocăm pentru rural uh, înseamnă că ne rămâne mai puțin pentru agricultură. Și dacă ne uităm la ce rămâne pentru agricultură, avem uh, ce afectează anumite state și anume politica pentru zonele defavorizate, ceea ce mi se pare esențial pentru sectoarele vizate și ceea ce poate să reprezinte bugete foarte mari pentru anumite state. Apoi chestiunea ecologizării a greening-ului sau măsurile agroecologice. Aceste măsuri sunt, bin, sunt calculate la fel în toate statele în ceea ce privește costul suplimentar de mediu sau nu? Și cui se aplică? Trebuie să se aplice tuturor agricultorilor și se aplică deci și agricultorilor care vor avea nevoie de instrumentele economice um, propuse pentru uh, al doilea pilon. Nu știu de ce un producător de fructe care a plantat iarbă sub copacii, uh, sub uh, arborii respectiv și a plătit așa, în așa fel, nu are dreptul să își asigure livada împotriva grindinei. Asta, asta vedem în propunerea comisiei. Deci, sunt probleme și ni se mai propune aici ca în al doilea pilon să trecem credite pentru gestionarea crizelor prin organizațiile de producători. Organizațiile de producători ar putea să treacă în rezervă niște fonduri și aceste fonduri ar uh, avea o alocare care ar, ar majora cu 65% fondurile trecute în rezervă. Cred că dezbaterea noastră devine nerealistă. Sigur că Albert a spus că nu toate statele au la dispoziție aceleași opțiuni. Însă cred că este important ca noi să ne mai restrângem oferta, pentru că parcă îi lăsăm pe agricultori să crede că totul este posibil și dacă iei un calculator, vă rog să o faceți, vedem că nu totul este posibil în al doilea pilon. Bine, onorevole Clas. Doamna Clas și apoi, uh, ultima intervenție a doamnei Brite Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție și am uh, putut să constat că atunci când discutăm despre dezvoltare rurală, avem foarte multe idei, dar uh, când vine vorba de punerea în practică acestor idei, suntem puțin în dificultate ce spunem, de exemplu, prin uh, activitate um, agrară multifuncțională? Pentru mine nu înseamnă o relație inversă, să trecem de la tehnologizare la acele ferme cu uh, fermierul care stă la uh, în grajd, lângă vacă, lângă porc și apoi merge și își face singur pâine în cuptor. Haideți să fim serioși. De când ne-am chinuit noi și ne-am tot chinuit să îi facem pe fermieri să nu-și mai facă singur de mâncare, să nu mai fie răspunzători de coacerea pâinii și așa mai departe. Deci, uh, vrem să Uh, vedem care sunt sursele de venit pentru fermierii noștri, pentru că sunt div- diversificate și fluxurile pot să arate foarte diferit. Cum putem așadar să reușim să gestionăm bine ceea ce se întâmplă în sectorul agricol și rural? Avem uh, turismul, avem noile mijloace de comunicare, avem internetul, putem să ne diversificăm astfel, uh, de exemplu în domeniul serviciilor. Deci intervenții, de marja de intervenție este pur și simplu nelimitată și trebuie să comunicăm așa cum trebuie, indiferent cum va arăta cel de-al doilea, uh, cea de-a doua axă, cel de-al doilea pilon. Trebuie să sprijinim mediul rural și să sprijinim structurile, iar pe viitor trebuie să facem tot posibilul astfel încât să avem mai multe sectoare unde Uh, funcționează agricultura și funcționează intervențiile în mediul rural, nu doar în zonele puternice, pentru că acum avem structuri uh, agrare care vizează strict uh, zonele mai sărace. Și apoi, mie îmi lipsește din această propunere elementul feminin. Pentru că să nu uităm uh, ce se întâmplă cu femeile din agricultură și din domeniul rural. Pe viitor, trebuie să le fie deschisă calea și femeilor de a crea uh, programe, de a veni cu idei inovatoare în sectorul rural. Pentru mine e un element extrem de important acela de a implica și uh, femeile. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita! Ai și tu cuvântul acum. Mulțumesc! De fiecare dată când ajung la uh, dezvoltarea rurală, eu ajung să exprim o idee. Cum găsim o cale de a gestiona mult mai bine banii europeni. Nu ar fi oare posibil să discutăm despre un fond care să trateze banii uh, ca și cum ar fi credite, să îi și primim după aceea înapoi? Nu se poate să fim obligați doar să cheltuim banii uh, fără a putea refolosi la nevoie, dacă trebuie o reorientare. Deci, domnule profesor, vă întreb, cum anume am putea să dăm fonduri europene sub formă de credite cu uh, termene scadente și așa mai departe. Am putea încerca asta și să spunem că privim uh, lucrurile dintr-o perspectivă financiară, fiindcă mie mi se pare că în viitorul apropiat va exista o presiune mare, nu doar uh, asupra bugetului agrar, ci asupra bugetului în general, fiindcă suntem cu toții într-o mare criză și știm foarte bine că uh, vor exista bani puțin la bugetul de stat și bani puțin care să vină către Uniunea Europeană. Deci ar trebui ca banii pe care îi utilizăm să-i utilizăm într-o manieră mult mai eficientă și ar trebui să scoatem mult mai mult dintr-un euro decât am făcut-o până acum. Mulțumesc, Brita! Mulțumesc tuturor! Și acum, pentru concluzii, dăm cuvântul domnului profesor Van de Pluch, care, iată, a, a, a a primit o serie de întrebări în urma prezentării sale extrem de interesante și poate că acum binevoiește să ne răspundă. E foarte important, domnule profesor, să ne ajutați să înțelegem cum trebuie, ce mecanism de risc propuneți fie că discutați despre gestionarea colectivă a riscului sau despre gestionarea privată a acestuia. Poate că ne-ați putea ajuta să înțelegem mai bine despre ce este vorba, ce putem să facem uh, și în pilonul 2 și în pilonul 1. In, uh... Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru observații și comentarii. Nu am să vă răspund în ordine, însă am să încerc să grupez întrebările și mai întâi vreau să, să mă refer la ce înseamnă uh, dezvoltarea rurală. V-aș spune că e foarte ușor. Dezvoltarea rurală are drept obiectiv să consolideze economiile rurale și să creeze coeziune la nivel teritorial. În al doilea rând, are drept obiectiv să susțină crearea unei noi agriculturi și să garanteze siguranța alimentară în întreaga Europa. În a treilea rând, extinde zon, calitatea zonelor rurale. Deci, toate aceste lucruri se referă la modul în care agricultura și zonele rurale uh, sunt interdependente, interacționează. E vorba de interacțiunile și sinergia uh, dezvoltării rurale și calitatea zonelor rurale atunci, uh, dacă nu sunt agricultori acolo, sigur că nu are rost să vorbești de dezvoltare uh, a agriculturii, dar dacă zone rurale au fost distruse prin agricultură, cum este un anumit district din Olanda, uh, sau dacă e vorba de zone complet industrializate, atunci nu are sens dezvoltarea rurală. Dar de ce este nevoie de dezvoltare rurală? Ei bine, e vorba de o susținere reciprocă care nu funcționează singură. Piețele de astăzi sunt internaționalizate și sunt foarte volatile și agricultura va fi concentrată în nord-vestul Europei, pur și simplu, și se va distruge peisajul uh, rural de acolo și vor rămâne alte zone marginalizate fără agricultori în alte părți, mai ales în sud-estul Europei. Nimeni nu-și dorește așa un rezultat și de aceea avem nevoie de o politică de dezvoltare rurală chiar dacă e mai greu de definit. Acesta este primul punct. Ceea ce sigur că se transpune în utilizarea multifuncțională a terenurilor, și este un mod de a răspunde la întrebarea de ce avem nevoie de fonduri pentru dezvoltarea rurală, ca să avem o Europa mai atrăgătoare și mai bine echilibrată. Ceea ce nu s-ar întâmpla dacă am lăsat numai piețele să acționeze. Apoi, am să răspund mai detaliat la anumite întrebări în legătură cu um, Uh, combustibilii fosili. Am uh, citit cu plăcere într-o rezoluție a Parlamentului faptul că Parlamentul European este pentru autosuficiența energetică a exploatațiilor agricole. Într-adevăr, așa ar trebui să fie și acest lucru poate să fie exprimat explicit la nivelul propunerii și să se transpună într-o, între, în cote mai mari de susținere, să fie stimulați agricultorii să o apuce pe această cale. S-au spus multe despre gestionarea riscurilor. Eu um, împărtășesc o opinie exprimată clar aici și anume că nu are sens să se privatizeze profitul și să se socializeze riscul. Nu sunt de acord cu așa ceva pentru că se pot astfel provoca tot felul de evoluții cu care nu suntem de acord și care uh, pot duce la provocări uh, ulterior. Și în, do- în documentul meu am multe referințe practice la această chestiune. Gestionarea riscului sigur că nu își are locul în pilonul 2. Dacă se va face, trebuie să fie făcută în pilonul 1 și trebuie să se stabilească o cotă forfetară și uh, aceasta să fie utilizată ca plată pentru asigurări prin uh, planuri de asigurare sau cum considerați dumneavoastră uh, să vedeți de ce asigurare este nevoie pentru viitor. Dar nu este nevoie să se introducă această prevedere în pilonul 2. Ecologizarea este un alt subiect mult discutat în general în întreaga Europa în primul rând, eu nu aș uh, denigra elementul de lăsare în pârloaga terenurilor, care uh, face parte din acest pilon. După cum v-am spus în documentul meu, sunt foarte multe detalii economice și această metodă poate fi utilizată în mod foarte inteligent pentru a se crea zone ecologice în cadrul uh, exploatațiilor agricole, ceea ce s-a văzut clar că uh, reduce foarte mult costul pesticidelor și al ierbicidelor și așa mai departe, face ca exploatațiile agricole să fie mai reziliente și mai puțin dependente. Deci ar fi foarte inteligent să se facă acest lucru într-un mod uh, extins și obligatoriu și apoi să mergem mai departe și să rezolvăm problemele specifice în pilonul 2. Mi se pare o combinație foarte interesantă și acest lucru s-ar putea să fie uh, făcut mult mai atrăgător ca să fie înțeles de popor. Am vorbit, de exemplu, de pășuni. Dacă se uh, face o pășunare echilibrată, se poate modifica legătura dintre carbon și relația dintre carbon și hidrogen din bălegar. Și astfel se ameliorează agricultura și pentru 10 hectare de pășune poți obține același efect ca pentru un hectar de pădure în privința atenuării schimbărilor climatice. Deci vorbim aici despre efecte extrem de importante. Se pune, bineînțeles, aici problema controlului. Aș spune câteva cuvinte despre acest subiect, pentru că noi discutăm despre foarte multe detalii, însă probabil ar trebui să schimbăm complet uh, sistemul uh, de pârghii. Europa există acum și spune fiecărui agricultor ce să facă și ce să nu facă și fiecare știe că uh, schemele atât de generale funcționează în mod foarte greu. De ce să nu se ia grupuri mai mici de uh, ferme și să se spună, uite, voi produceți asta, contribuiți atât la atenuarea schimbărilor climatice, atât veți contribui la atractivitatea zonei și dacă nu uh, vă, obțin, vă obțineți rezultatele, pur și simplu oprim proiectul și gata. Și chiar grupurile de ferme vor face acest lucru, vor pune în practică controlul și ei cunosc, uh, agricultorii de acolo cunosc cel mai bine și zonele și tot. În legătură cu agricultorii tineri, sunt de acord E vorba de legitimitatea Europei uh, și acum, în prezent, pentru legitimitatea Europei e foarte important ca tinerii confruntați cu șomajul să fie ajutați să aibă acces la teren, să aibă posibilitatea să se apuce de agricultură. Aici este esențial să nu se inventeze o nouă politică europeană pentru asta, ci să se interacționeze cât mai mult posibil cu mecanismele existente de la nivel național. Știu, de exemplu, că uh, în Italia există un plan uh, foarte extins de a pune la dispoziție tinerilor uh, terenuri destul de extinse. În Franța există experiența Terre de Lyon, o experiență foarte frumoasă, și în Belgia există un proiect de acest fel. Deci, trebuie să încercăm să consolidăm aceste mecanisme, să cooperăm cu toate aceste cu autorii tuturor acestor proiecte și uh, birocrația va fi redusă și totul va fi mai eficient. Într-adevăr, Există și posibilitatea diluării măsurilor, mai ales uh, atunci când vine vorba de măsuri agri-ecologice, de măsuri de uh, Uh, dezvoltarea mediului natural, care e posibil să dispară sau să devină minime. Și uh, majoritatea fondurilor să se uh, dedice inovației. Primul argument însă este ca măsurile, de a, măsurile agroecologice în următoarea perioadă de șapte ani să beneficieze cel puțin de aceeași atenție ca în perioada anterioară de șapte ani. În ceea ce privește lider, eh, nivelurile anterioare de efort trebuie să fie continuate. Cred că acest lucru trebuie să fie eh, făcut la modul serios, pentru că permite într-adevăr mai multă flexibilitate. Ce mai avem? Eh, da, chestiunea tehnologiei de vârf și a costurilor reduse și această comparație high-tech, low-cost. Nu are rost ca uh, noi să decidem ce e cel mai bine. Depinde de situația pieței. Piețele s-au schimbat considerabil. Uh, există o situație cu totul nouă în care cei mai buni elevi din clasă, cei care erau câștigătorii pe vremuri, nu mai sunt astăzi câștigători. Uh, Situația s-a schimbat total și e valabil și pentru tinerii care intră în agricultură și care modifică fermele și iau alte decizii. Uh, fermele low cost sunt mai sustenabile și sunt și mai variate, o gamă mult mai largă de activități, mai ales dacă e vorba de exploatații multifuncționale. Uh, ceea ce le face deosebit de atrăgătoare pentru tineri. Nu, așa este, nu că spun eu că așa ar trebui să fie, dar se constată în practică că tinerilor le place acest tip de uh, agricultură din foarte multe motive. În cele din urmă, în legătură cu viitorul, există diferențe enorme de plată de la o țară la alta, mai ales dacă transpunem și la uh, plata la hectar. Deci este esențial ca pentru viitor să se um, dezvolte criterii obiective pentru alocarea acestor fonduri, inclusiv a fondurilor pentru dezvoltare rurală, și va fi, nu va fi nici pe departe ușor și trebuie să ținem cont și de principiul obiectivelor naționale. Poate că vor rămâne diferențe, însă rezultatul va fi o dinamică mult mai bună în locul unei impuneri unilaterale de la vârf spre bază a unor anumite măsuri. Uh, dezvoltarea rurală va deveni un proces de negociere în care zonele rurale uh, fac propuneri și spun, uitați, asta putem face, asta putem oferi, a, discută cu autoritățile publice și le întreabă în ce măsură ne puteți asista, ce finanțare există. Un, avem nevoie și de un sistem de control robust și simplu și este nevoie de o negociere pe mai multe niveluri. Însă, în orice caz, eu cred că așa trebuie să procedăm. Vreau să urez Parlamentului multă putere la codecizie. Mai este o remarcă, ultimă remarcă, domnule președinte. Nu vreau să fiu, cum să spun, nu vreau să vă deranjez, dar trebuie să plec pentru că am un zbor în, și trebuie să plec în 5 minute, îmi pare rău. Mulțumesc, mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și foarte intensă. Mulțumim profesorului Van der Pluch de la Universitatea din Wageningen. Cred că a fost foarte util. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Strategia europeană pentru protecția și bunăstarea animalelor. Raportoare este doamna Paulsen și vom avea acum un schimb de opinii cu privire la strategia europeană pentru protecția și bunăstarea animalelor. Știți că articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște animalele ca fiind ființe sensibile și consideră că trebuie să se acorde o atenție specifică bunăstării animalelor atunci când se formulează și se aplică politicile europene. În acest context, Comisia a adoptat în 19 ianuarie o strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor, iar vicepreședinta Paulsen, care este și raportoarea noastră pe, la acest raport de inițiativă, va emite un aviz în numele Comisiei Agri. Doamnă Paulsen, aveți cuvântul. Noi în 19 și 20 martie vom examina proiectul de raport și vom depune amendamente până în 30 martie. Ai cuvântul. Tack, herr ordförande. Och det är så. Mulțumesc foarte mult. Comisia a prezentat o propunere care se întemeiază pe, raportul din, pe scuzați, raportul din proprie inițiativă. redactat în primăvara 2010 de Comisia noastră, de Parlamentul European, deci. Avem posibilitatea de a modifica, simplifica și clarifica subiectul uh, bunăstării animalelor în legislația care le vizează. Regulamentul este destul de vag deocamdată. Textul nu este clar. Iar uh, unele solicitări pe care le-am făcut acum doi ani nu se regăsesc foarte clar în acest text. Au fost uh, oarecum atenuate în noua legislație cu privire la bunăstarea animalelor. trebuie să respecte tratatul, fiindcă este vorba de articolul 13. Deci, nu putem să facem prea multe. Aici intră la un loc toate animalele, cu excepția celor sălbatice. Altfel spus, toate animalele de care se ocupă oamenii. Nu trebuie să uităm nici faptul că Noi uh, împărțim 70% uh, din bolile infecțioase cu animalele și ne împărțim uh, traiul cu acestea. Acestea fiind spuse, 95% din animalele de pe teritoriul Uniunii Europene sunt folosite în agricultură. Se ocupă de ele fermierii. Fermierii, cum spuneam, se ocupă de ele, uh, ei sunt răspunzători pentru acestea, trăiesc cu animalele și mulțumită lor, datorită lor. Deci, uh, o să mă refer numai la animalele de, de fermă. Posibilitățile și problemele cu care se confruntă agricultorii. Dacă ne uităm la situația actuală, uh, documentul care va fi eh, dat spre traducere mâine. Se fac 23 de trimiteri la diverse reguli, directive, regulamente, care, la ora actuală, vizează agricultorii și animalele acestora. Avem 27 de state membre, cu reguli diferite, cu controle diferite, la diferite niveluri. Deci, respectarea regulilor și înțelegerea acestora sunt esențiale și există probleme aferente. O să vă dau câteva exemple de probleme cu care se confruntă fermierii în Europa. Avem, printre care se numără și pui crescuți în cuști, pui de baterie, cu care, despre care, mă scuzați, am vorbit de nenumărate rânduri. Iar noi îi pedepsim, într-un fel, pe cei care respectă regulile la ora actuală. Este foarte ușor astăzi să se ocolească regulile în uh, unele țări, iar în alte țări agricultorii sunt obligați să respecte aceste reguli și standarde. În egală măsură, avem uh, o directivă care va fi aplicată în februarie 2013 în ceea ce privește porcinele, sectorul porcinelor. Și deja ne dăm seama că multe state membre nu vor putea respecta aceste reguli și standarde. Gândiți-vă, deci, la uh, situația respectării regulilor și regulamentelor. În țările nordice, săptămâna trecută a demarat o campanie de sensibilizare a opiniei publice, care spunea, nu cumpărați carne de oaie în Uniunea Europeană, fiindcă oile sunt ucise, sunt sacrificate fără a fi fără a fi asomate în prealabil. Noi știm că este vorba doar de o minoritate. Este vorba de o minoritate religioasă care Uh, dă voie unui sistem uh, de sacrificare, o metodă de sacrificare diferită. Dar este vorba de o minoritate. Deci trebuie să ne ocupăm de uh, abuzurile care se fac și în alte domenii. Situația este confuză, haotică. Este greu să înțelegem ce se întâmplă. Fiindcă, până la urmă, care este definiția bunăstării animale? De ce este atât de greu? Eu uh, am uh, intrat în contact cu toate organizațiile implicate, părțile implicate, cu agricultori, cu uh, organizații pentru protecția mediului, cu uh, reprezentanții mediului științific, cu abatoare, cu medici veterinari. Am ascultat pe toată lumea. Și iată, de, de aici, pe, pornind de la acest punct de plecare, vă fac această propunere care va fi tradusă mâine. Eu doresc să ajungem la o simplificare, la o legislație simplă, clară, care să poate fi aplicată în mod practic. Fiindcă nu putem uh, să creăm uh, reguli una după alta, care să nu fie decât uh, o uh, înlănțuire de vorbe frumoase, dar care nu se pot transpune niciodată în fapte. Acestea fiind spuse, aș dori să existe o lege cadru, o lege comună. Asemenea, legii cadru privind produsele alimentare. Acum 12 ani am uh, luat parte la elaborarea acestei legi și mi amintesc foarte bine cât de convinși uh, erau unii că nu va funcționa, fiindcă existau atât de multe diferențe între pe atunci cele 15 state membre. Diferențele erau uriașe și complicate. Nu ne puteam imagina o singură lege cadru, dar lucrurile atunci au fost încununate cu succes. O astfel de lege nu conține toate detaliile, nici legea existentă privire la produsele alimentare nu o face. Este vorba pur și simplu de o lege pe care se întemeiază toate celelalte regulamente specifice. De pildă. Aș dori să existe o definiție a Organizației Mondiale de Sănătate. O definiție ușor de înțeles. Această definiție este ușor de înțeles și mai are un avantaj. Este mondială. Dacă întrunim aceste condiții, atunci vom avea posibilitatea în cadrul acordurilor bilaterale, bilaterale și multilaterale, să uh, se respecte anumite reguli ale Organizației Internaționale a Muncii, reguli pe care toată lumea trebuie să le respecte. Fiindcă este crucial, este crucial să ne amintim faptul că concurența trebuie să fie justă nu trebuie să existe atât de multe diferențe într-o piață unică, nici în ceea ce privește relațiile noastre cu țări terțe. Iată, deci, unul dintre elementele de care trebuie să ne reamintim noi, Comisia pentru Agricultură. Este vorba despre concurența justă, concurența echitabilă în societatea noastră. Sunt uh, convinsă Uh, fiindcă am experiența vieții, am o oarecare vârstă și uh, am cunoscut mulți agricultori, am văzut uh, care este situația animalelor. Eram, uh, eu am fost ziaristă, iar domeniul meu uh, de specialitate era agricultura zona rurală, timp de zeci de ani. Și vreau să vă spun că niciodată nu m-am întâlnit cu un fermier pe care să nu-l intereseze starea animalelor sale, pentru că trăiesc cu ele acolo și trăiesc datorită lor. Pentru ei e important să aibă animale sănătoase, um, fericite. Pentru ei asta le înlesnește treaba. E mult mai rentabil decât să aibă animale bolnave și triste. Cred că putem accepta cu toții acest principiu. Aș dori să știu Acum, ce credeți dumneavoastră? Doamna Iegle a demarat această procedură acum un deceniu aproape. Acum trebuie să mergem mai departe. În concluzie, trebuie ca lucrurile să fie clare și simple și ușor de aplicat. Iată principiile mele călăuzitoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum Deschidem dezbaterea. S-au înscris multe persoane la cuvânt, dar haideți să fim cu ochii pe ceas, fiindcă mai urmează și reuniunea coordonatorilor. Doamna Dăncilă. Domnule președinte, în numele colegei mele Daciana Sârbu, raportor din umbră din partea SND, aș dori să subliniez câteva elemente pe care ea le consideră importante și care crede că trebuie luate în considerare Colega mea consideră că fermierii ar trebui să aibă posibilitatea să îmbunătățească standardele de bunăstare animală, dar ei să fie remunerați pentru acest demers. În statele membre, de asemenea, trebuie să existe posibilitatea de alocare de fonduri din pilonul 2 al noii politici agricole comune pentru îmbunătățirea standardelor de bunăstare animală. De asemenea, în ceea ce privește câinii vagabonți, ar trebui ca strategia UE pentru bunăstarea animalelor 2012-2015 să ia în considerare acest aspect dar este foarte important ca această strategie să promoveze un comportament responsabil a deținătorilor de animale de companie pentru a limita proliferarea animalelor fără stăpân. În încheiere aș vrea să evidențiez importanța unei legislații europene uniforme, așa cum a subliniat și raportoarea, privind bunăstarea și protecția animalelor, însă pentru a ajunge la aceasta trebuie avute în vedere particularitățile din fiecare stat membru și nevoia unei perioade de tranziție pentru a putea ajunge la această uniformizare cu adevărat necesară. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Doamna Erans Garcia are cuvântul acum. Mulțumesc și eu. Doamna Iegle este raportor din umbră din partea PPE, este responsabilă de acest dosar și cu permisiunea dumneaei, iau și eu cuvântul pentru a sublinea că consolidarea cadrului uh, european e foarte importantă în acest sector într-o oarecare măsură, Comisia trebuie să se pronunțe mult mai ferm în uh, ceea ce privește bunăstarea animalelor. Dacă se pronunță doar în anumite sectoare, în ceea ce privește uh, animalelor, nu este bine. Trebuie să uh, nu fie pus în dezavantaj niciun sector. Aici la ce mă refer concret? Există câteva prevederi care în anumite țări sunt implementate, dar în altele nu. Uh, ei bine, Comisia dorește să aibă un cadru simplificat, ceea ce este foarte bine, dar și mai bine ar fi dacă Comisia s-ar baza pe niște criterii științifice ferme. Avem nevoie de criterii științifice care să stea la baza acestor activități și să se ocupe de acestea cei care se um, descurcă în acest domeniu. Nu noi, ci medicii veterinari, spre exemplu. Ei ar trebui să stabilească unitatea de măsură pentru că ei sunt cei care înțeleg situația. Flexibilitatea e bună, e bună pentru consolidarea competitivității crescătorilor de animale, dar să nu pierdem din vedere protecția animalelor și trebuie să diferențiem între sectoare. Fiindcă Medicii veterinari ne-au spus că nevoile uh, unei specii de animale se deosebesc de nevoile altor specii. Prin urmare, din nou ar trebui să ascultăm de medicii veterinari. La fel, e foarte important ca acest nou sistem să fie unul transparent și uh, important este și ce informație punem la dispoziția consumatorilor, fiindcă indiferent cum etichetăm uh, produsele. Dacă oamenii nu înțeleg ce înseamnă această etichetare, atunci, în momentul în care uh, vor să cumpere un produs, nu iau o decizie în cunoștință de cauză. Nu în ultimul rând, e foarte important să implementăm ceea ce există deja, fiindcă iarăși apar uh, dezechilibre între state la nivelul implementării. Discutăm despre înăsprirea standardelor, însă la ce bun? fiindcă discutăm despre înăsprirea unor standarde care nici măcar nu au fost implementate în anumite state. Nu-i așa, domnule Dan, Sunteți de acord cu mine. Deci, înainte de a uh, fi și mai uh, fermi, trebuie să vedem exact cum putem echilibra situația. Și nu e vorba doar de etichetare, ci e vorba și despre informarea consumatorilor. Nu ne ajută la nimic să Uh, adăugăm pe etichetă câteva cifre în plus dacă nimeni nu știe pentru ce sunt acestea plasate acolo și ce înseamnă. Comisia nu a ținut cont suficient de aspectele economice. De exemplu, avem uh, bateriile îmbunătățite pentru păsări și îmbunătățirea acestora a presupus investiții de câteva milioane de euro. Miliarde de euro au fost uh, cheltuiți pentru uh, Uh, îmbunătățirea transportului de animale, dar Comisia discută doar despre milioane de euro acordate uh, pentru uh, sprijinul, sub, sprijinul consolidat. Ei bine, Comisia nu e dispusă să investească prea mult și, prin urmare, fermierii se vor confrunta cu constrângeri financiare mult prea mari. Deci nu se poate să existe un asemenea dezechilibru. Comparând cifrele, vedem că există neconcordanțe. Și acum ajung și la final și spun că efortul Uniunii Europene pentru protecția animalelor trebuie să fie ilustrat și în acorduri internaționale. E vorba de acorduri internaționale semnate de Comisia Europeană, acorduri bilaterale, acorduri prin OMC. Pentru că nu poate să fie etic ca producătorii noștri aflați în plină criză economică să trebuiască să fie din ce în ce mai împovărați, în timp ce, discutând cu terțele state, situația să fie în total dezechilibru. Deci nu putem uh, să nu ne protejăm producătorii. Trebuie să ne protejăm și consumatorii, dar și producătorii. Mulțumesc! Uh, doamna Evans. Mulțumesc. Salut strategia Comisiei în ceea ce privește bunăstarea animalelor, salut și uh, faptul că se cheltuie 50 de milioane de euro pentru bunăstarea animalelor. Uh, până acum legislația părea să fie inconsistentă pe plan sectorial. De exemplu, nu avem legislație în ceea ce privește uh, vacile de lapte și vacile de carne. Ei bine, acum Comisia pare să fie conștientă de faptul că nu se implementează legislația în vigoare și de aceea e, e un demers atât de important. Acest raport va oferi indicații Comisiei cu privire la ce vrem să se schimbe pe viitor. Doresc să mulțumesc doamnei Paulson pentru atitudinea constructivă ca raportoare. Într-adevăr, ea își apleacă urechea la celelalte grupuri și de aceea există un mare acord pe punctele importante. Pentru noi, iată care sunt prioritățile. Să avem un sistem mai bun de implementare a legislației cu uh, semnale clare care trebuie să fie transmise statul membru în momentul în care nu respectă implementarea, fiindcă uh, adesea semnalele apar acum prea târziu, când problema e deja uh, gravă. Comisarul Dali, când a discutat de, la grupul de lucru, înainte grupul pentru bunăstarea animalelor, a menționat și el acest uh, lucru. Uh, deci, uh, statele membre care nu uh, se conformează la timp legislației comunitare trebuie să fie determinate să recupereze. Ar trebui să ne axăm și mai mult pe finanțare, după cum am spus și ceilalți vorbitori, uh, în pilonul 2, spre exemplu, din PAC. Și să nu uităm uh, că trainingul personalului este foarte important și e posibil să avem uh, formări profesionale uh, Uh, în instituțiile care se ocupă de asta. Trebuie să avem standarde ridicate de calitate pe, față de importurile care vin către Uniunea Europeană, fiindcă noi cerem fermierilor noștri să se conformeze unor reguli. Deci trebuie să avem uh, aceleași standarde și pentru ceilalți. În țara Galilor, circumscripția mea, uh, în general, standardele sunt ridicate uh, pentru producătorii locali, dar apoi, uh, sigur că frustrarea este mare când se constată că se concurează, de fapt, cu produsele uh, substandard din terțele, stări, uh, din terțele state. Mă scuzați. Așadar, trebuie ca toate produsele pe piață să satisfacă un grad ridicat de uh, standard de calitate. Cred că cooperarea pe acest raport este foarte bună și putem să transmitem un mesaj puternic Comisiei. Mulțumesc, doamnă Evans. Urmează Elizabeth Iegle și apoi domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Sincere mulțumiri și doamnei Paulson pentru acest, acest prim schimb de opinii. Vom da raportul spre traducere, este un prim raport. Sunt convinsă că am progresat în ultimii 10 ani, dacă e să privim în urmă și să facem o comparație. Așa că îi rog, îi rog pe colegi să recunoască acest progres. Îl vedem cu toții, mai ales când vedem care este regulamentul pentru uh, creșterea păsărilor. Există în continuare deficite mari, însă asta se datorează faptului că Comisia nu are mijloace necesare pentru a conlucra la timp cu statele membre, încă într-o fază incipientă a apariției problemei. Dacă vrem o protecție adevărată a animalelor, atunci trebuie să oferim uh, o viziune de ansamblu comisiei care să sprijine demersul comisiei în, la punctele cheie. Care sunt acestea? Trebuie să le definim și trebuie să le urmărim pas cu pas. Constat că, în general, uh, fermierii își îngrijesc animalele, fiindcă până la urmă animalele îi aduc bani și evident că poate să obțină bani mult mai ușor decât uh, cu niște animale sănătoase decât uh, cu niște animale bolnave. Trebuie să ne gândim însă și care sunt noile evoluții din acest sector. Pentru că se schimbă sectorul uh, creșterii animalelor, se schimbă rasele și foarte multe lucruri sunt acum în plină desfășurare, să nu le pierdem din vedere. Și agricultorii vin și ne spun, fermierii vin și ne spun că nu vor ca tot la șase luni sau tot la câțiva ani să venim cu noi reguli obligatorii, pentru că fermierii uh, își construiesc uh, facilități, potrivit standardelor actuale, care se schimbă din timp în timp. Deci trebuie să oferim un răspuns ferm agricultorii și uh, să nu birocratizăm acest domeniu. În același timp, trebuie să putem spune și noi că uh, creșterea animalelor e importantă pentru Parlamentul European. Câteva puncte importante aici. Implementarea actelor normative existente. Ce putem face astfel încât să recunoaștem din timp uh, neimplementarea și să o contracarăm? Se, uh, totul depinde, mă scuzați, de uh, cum va arăta cadrul pentru protecția animalelor? Vom avea oare acte normative specifice și dacă da, cum vor fi integrate acestea în legislația curentă? se pune întrebarea și ce se întâmplă cu acele acte normative de la care avem pretenția să fi fost deja pe deplin implementate, pe deplin uh, uh elaborate. Cum anume vom încadra și aceste uh, documente lipsă în uh, noul cadru. Și apoi să nu uităm și importanța indicatorilor științifici. În opinia mea, e de bun simț să spunem că Știința e baza activităților noastre. N-are sens să ne învârtim în jurul ideologiei. Mai întâi trebuie să Uh, stipulăm o linie clară și să îi uh, încorporăm în această acțiune și pe fermieri. E foarte important și foarte dificil să găsim criterii acceptabile și utilizabile în toate cele 27 de state membre și poate că aici ar trebui să ne gândim și la următorul aspect. Ce am putea face oare pentru ca cele 27 de state membre să fie aduse la un numitor comun înainte de a ne gândi să uh, formulăm noi standarde? ar trebui ca în acest raport să se ilustreze și o uh, legătură cu transportul animalelor, fiindcă transportul animalelor este strâns legat de bunăstarea acestora. În urmă cu 10 ani, doamna Paulson, mi-aduc aminte foarte bine, s-a discutat uh, foarte aprig uh, Um, despre competența oamenilor care uh, interacționează cu animalele. E vorba doar de fermieri, e vorba și de cei care sunt responsabili de transport. Cine răspunde de animale când? Deci, eu cred că, din nou, acest subiect e pe ordinea de zi. Și nu în ultimul rând, un lucru care, în opinia mea, este poate cel mai important. Putem să legiferăm în Uniunea Europeană cât vrem uh, la capitolul standarde, dar avem și acordurile bilaterale pe care le semnăm mereu. Și dacă nu facem trimitere la aceleași standarde în acordurile noastre bilaterale, practic nu am făcut nimic pentru bunăstarea animalelor și uh, la uh, final nu avem decât de pierdut, fiindcă până la urmă consumatorul cumpără fără a ști exact uh, care sunt standardele de producție. Poate că nu toată lumea e atât de activă ca noi în acest domeniu și poate că anumite produse importate nu menționează pe etichetă uh, câteva dintre elementele care sunt în standardele noastre. Întotdeauna când însemnăm acorduri comerciale, trebuie să dezbatem aceste lucruri și mie îmi pasă foarte mult de asta. Uh, doar dacă impunem aceleași standarde tuturor, vom avea cu adevărat o protecție a animalelor. Doamnă Pausă, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea în calitate de raportor. Cu siguranță vor veni amendamente și sper că împreună să reușim să găsim compromisuri optime. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Elisabeth. Și acum domnul Agnew, după care domnul sau doamna Glattenfelder. Thank, thank you very much, Chairman. Uh, Mrs. Paulson, please don't... Mulțumesc, uh, foarte mult. Doamna Paulson, vă rog să nu luați personal ce vă spun, dar cred, nu cred că soluția este mai multă legislație europeană. Avem toată legislația care ne trebuie. Problema este aplicarea acestei legislații. Iar această problemă este agravată de faptul că avem 27 de state membre cu uh, culturi diferite. Asta e problema. Legislația nu este aplicată în unele state membre. Avem uh, legislație privind transportul animalelor, care nu sunt aplicate. Avem uh, legislație în ceea ce privește uh, bateriile, cuștile pentru găini, dar nu sunt aplicate și altele, la fel. Pariez că vom asista la același, aceeași situație și cu pui de baterie. Aici e vorba și de corectitudine politică. Sunt unele uh, religii care folosesc o metodă diferită de sacrificarea animalelor și uh, este, nu e bună, dar pe ei îi lăsăm în pace, nu ne luăm de ei. S-a mai vorbit și despre bani europeni, scoaterea din buzunar a banilor europeni. E foarte nedrept pentru uh, fermierii care au luat un credit pentru a respecta regulile. Ei sunt dezavantajați din start și chiar dacă acest, această legislație ar fi aplicată, ceea ce nu prea nu e prea posibil. Mai avem și probleme cu OMC. Nu putem uh, uh, interzice importul unor anumite produse doar pentru că sunt, nu suntem de acord cu modul în care a fost produs. Deci uh, soluția nu este legislația europeană, ci soluția uh, este în mâna consumatorilor, așa cum s-a întâmplat cu um, ouăle acum câțiva ani provenite de la găini care uh, cresc în libertate și nu închise în cuști. Consumatorii trebuie să spună producătorilor, noi vom cumpăra numai uh, carne provenită de la animalele care au fost sacrificate și așa mai departe uh, sau crescute în, uh, într-un fel sau altul. Iar într-o cultură care ține la bună, bunăstarea animalelor, noi avem un sistem, un organism de protecție a animalelor care și în această organizație Există persoane care inspectează fermele, care uh, pot să um, raporteze cazurile de încălcări și, cum m-am mai spus, nu legislația europeană este soluția. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Agnew. Doamna Grateferber și domnul Reimers, vă reamintesc că nu avem domnul Grateferber. Mulțumesc, domnule președinte. Putem să fim mândri de legislația severă cu privire la bunăstarea animalelor. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem faptul că subzistă unele probleme. Și anume faptul că unele țări nu respectă aceste reguli stricte și produc mai ieftin, consumatorii cumpără aceste produse mai ieftine, fiindcă nu interesează cum au fost uh, produse. Ei uh, vor să poată cumpăra mai mult cu aceiași bani. și putem noi să repetăm la nesfârșit uh, faptul că ar trebui să existe controle ale importurilor bazate pe norme de uh, bunăstare animalelor, că ni se va răspunde, OMC-ul nu permite așa ceva. Nu putem reglementa importurile făcând referire la standarde de bunăstare a animalelor. Dacă am începe să să introducem noi reguli costisitoare legate de bunăstarea animalelor, am dăuna competitivității fermierilor noștri. Nici consumatorii nu sunt foarte încântați de creșterea prețurilor la, la alimente, ceea ce duce la tot soiul de probleme. Ma Așa că există situația în care nu se renunță din cauza că nu se mai vând ouăle, ci lumea renunță fiindcă nu mai poate să producă în, prin metoda tradițională. Unii nu respectă regulile și produc uh, ouă mai ieftine, ouă care sunt preferate apoi de consumatori. Și există, uite așa, o lacună foarte uh, gravă aici, iar uh, populația Uh, cheltuie foarte puțin pe alimente, fiindcă preferă produsele ieftine. Cam 7% din uh, uh, venit merg, merge pe alimente. În uh, țările afectate de criză, România sau Bulgaria, acest acest procent este mult mai ridicat. 50% din venit merge pe alimente. În Ungaria, în ultimul timp, oamenii sunt mai degrabă împotriva măsurilor de protecție a animalelor. E vorba de oamenii care vor să mănânce și să mănânce ieftin, o spun pe șleau. Așa că, în momentul în care pregătim un nou regulament, o nouă directivă, ar trebui să ținem cont de perspectiva consumatorilor, fiindcă consumatorul este cel care decide când se află în fața raftului. Nu trebuie să elaborăm noi reguli și să îi credem sau să îi consultăm doar pe aceea care Uh, nu au nimic de a face cu produsele. De exemplu, vegetarienii nu ar trebui să fie întrebați cum anume ar trebui să ne producem carnea, fiindcă ei până la urmă nici nu vor cumpăra carnea aceea. Așa că trebuie să privim lucrurile din perspectiva consumatorilor direct vizați. Așa că ar fi un progres real dacă i-am întrebat pe consumatori ce părere au, dacă am urmărit tiparul comportamental al consumatorilor și dacă am uh, elabora niște standarde de protecție a animalelor care să poată fi controlate de Uniunea Europeană, dar uh, care să ilustreze și uh, rolul consumatorilor. Pentru că am spus încă o dată, consumatorul decide. Producătorii care uh, își plasează produsele pe piețe uh, care vizează consumatorii mai bogați, dispuși să Uh, plătească mai mult, sunt unii care, într-adevăr, vor putea produce la standarde ridicate, dar acei producători care accesează acele piețe unde așteptările consumatorilor nu sunt ridicate și unde comportamentul este cu totul diferit, atunci uh, aceștia vor produce potrivit unor standarde mai laxe. Consumentul oricum nu știe ce cumpără. De exemplu, avem uh, produsele din restaurante sau din servite în avion. Ni se spune despre produsele servite în avion sau în restaurant că uh, aceste produse sunt obținute în deplină respectare a anumitor norme etice, religioase și așa mai departe, dar nu este adevărat. Uh, mulțumesc și acum Brita Reimers are cuvântul. Mulțumesc! avem o mare problemă cu protecția animalelor și anume um, aceea vitezelor diferite de evoluție în plan european. Eu cred că aceste viteze nu se vor um, Uh, echilibra, fiindcă statele care au implementat uh, repede legislația europeană până acum o vor face în continuare. Vor, ele vor fi uh, statele care vor implementa și noile reglementări. Sunt statele care vor fi dezavantajate din punct de vedere concurențial. E foarte simplu, e un calcul logic. Iar în ceea ce privește noua reglementare, ar trebui să facem uh, diferența între reglementare le, um, legislativă și reglementare sau implementare practică, fiindcă nu tot ceea ce este uh, implementat din punct de vedere legislativ este implementat și practic. Acolo apare fragmentarea competitivității. Deci există state care nu duc implementarea până la capăt. Pentru că sigur că trebuie să mergem uh, mai departe, să vedem ce se întâmplă și în termeni practici. O altă problemă la care oamenii nu se gândesc este aceea a faptului că costurile de producție implică și uh, gestionarea grajdurilor. Și grajdurile uh, dau un randament foarte greu după investiție, fiindcă trebuie, trebuie să fie renovate, recondiționate tot la șapte ani. Deci să nu ne mai mire faptul că fermierii vin și ne spun că sunt îngropați în datorii. Și să nu uităm că protecția animalelor reprezintă doar o fărâmă din costurile totale implicate de creșterea animalelor. Deci este doar un factor de cost și dacă acest factor crește um, exponențial, atunci lucrurile capătă o altă dimensiune. Trebuie să fim realiști. Eu cred că trebuie să ținem cont și de faptul că populația uh, lumii va crește, dar nu va crește în Europa. Deci, participanții la piață vor veni din alte părți și aceștia nu vor permite ca noi să le dictăm standardele de protecție. Așa că agricultura în termeni generali trebuie să capete o plus valoare sinceră, altminteri vom fi mereu dezavantajați. Nu vom reuși uh, din punct de vedere practic, fiindcă mereu vom ajunge la probleme cu acordurile bilaterale. Oamenii nu vor ține cont de ce vrea Europa să facă, fiindcă au, uh, mă rog, terțele state nu vor ține cont de ce vreau să facă, fiindcă vor avea o mai mare putere pe piața globală. Nu sunt atât de în vârstă, dar am învățat ceva în tinerețe. Dacă îl întreb pe cetățeanul european uh, ce vrea și cum se comportă, uh, răspunsurile vor fi diferite. Fiindcă e ca și cum ai întreba un copil înainte de Crăciun ce își dorește și îți va spune că își dorește stelele și luna de pe cer, dar până la urmă, în termeni practici, va acționa cu totul și cu totul diferit. Un consumator va acționa diferit față de cum previzionăm, previzionăm noi că se va comporta. Mulțumesc, domnul Rubix. Vă rog să vă grăbiți, fiindcă uh, închidem imediat reuniunea. Mulțumesc. Îmi doresc să mă refer la uh, acest document uh, care conține foarte multe aspecte, însă eu ceva nu am înțeles totuși, mi se pare că ceva lipsește. Nu avem o politică prea clară aici, pentru că este vorba de anumite aspecte și de altele nu se vorbește. De exemplu, știm că se îngrașă gâștele ca să se obțină foagra dar uh, pateu de gâscă, dar uh, nu se analizează acest aspect. Știm că uh, curcanii sunt îngrășați până când nu-și mai pot susține propria greutate și nu mai pot sta în picioare și știm cu siguranță că acest lucru nu se face pentru bunăstarea animalelor. Vacile sunt tratate ca și cum ar fi niște mașini de obținut lapte iar castrarea chimică a porcilor Castrarea chimică a porcilor și alte elemente de acest gen nu sunt menționate în document. Trebuie să spunem clar ce uh, politică susținem sau mai bine să spunem că nu o susținem deloc. Doamna Morvai. Eh, a Mulțumesc, voi vorbi maghiară. Începând prin am cere scuze pentru că nu am fost de față de la începutul dezbaterii, dar se știe uh, Um, la asemenea reuniuni trebuie să îmi apăr țara. Bunăstarea animalelor e importantă dintr-o perspectivă mai amplă. Să nu punem anumite elemente în contradicție, de exemplu fermierii și uh, interesele animalelor. Iată ce constat eu. Un bun fermier consideră că e important ca animalele să fie într-o condiție bună și asta presupune că aceste animale să fie crescute în condiții optime. Și asta se întâmplă în micile ferme, în acele ferme multifuncționale, la curte. Și în aceste uh, exploatații uh, există cele mai mici probleme cu bunăstarea animalelor. PAC și uh, axele de intervenție și uh, obiectivele uh, politicii agricole comune sunt pe deplin îndeplinite în uh, micile exploatații. Vreau să subliniez că aceste mici ferme sunt acum periclitate, mai ales în fața fenomenului european de land grabbing, adică de acapararea terenurilor prin speculă și uh, din cauza atitudinii lacome a anumitor agenți eu cred că e de sarcina noastră să punem capăt speculei acesteia și să uh, ne gândim exact care sunt urmările ei. În Ungaria situația este dramatică. Se achiziționează teren în urma speculei și se face imposibilă exploatația cum se cade acestuia. Să nu uităm uh, care este importanța terenurilor în uh, exploatarea în condiții optime animalelor. Așa că eu pledez uh, să nu uh, tratăm doar o mică părticică a întregului concept. Aș vrea ca Comisia Agri să țină cont și de problematica acapărării terenurilor. Mulțumesc și acum doamna vicepreședinte Paulsen are cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru toate aceste observații și repet încă o dată, obiectivul meu este să Uh, ajungem la o legislație simplă, clară și utilizabilă. Astăzi, legislația este mult prea detaliată, mult prea confuză pentru părțile implicate. Dacă doriți să participați la simplificare, și la clarificarea legislației privind bunăstarea animalelor, vă rog să nu prezentați prea multe amendamente complicate și să fiți simpli. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult raportoarei noastre, doamna Paulsen. Dacă nu mai sunt alte cereri de luare a cuvântului, aș încheia aici reuniunea și ne vedem mâine la orele 10 la 10? Ba nu, la 9.30. La 9.30, mă scuzați. Vreau să-i rog pe coordonator să rămână în sală pentru că avem acum o întâlnire cu reprezentanții uh, adunării baltice. Și am să-i rog pe coordonatorii grupurilor politice, deci să rămână în sală. 9.30 Vă mulțumesc și ne vedem mâine la 9.30. La 9 va fi reuniunea coordonatorilor și la 9.30 reuniunea comisiei noastre. Am să-i rog pe coordonator să rămână în sală.